Dragi colegi, vă rog să luați loc. La séance est ouverte. Uh, începem reuniunea de astăzi. Dacă nimeni nu are nimic de obiectat, considerăm că ordinea de zi este adoptată. N-am nicio altă comunicare. Așadar, putem trece direct la voturi. Și vă invit să vă folosiți cartele de vot. Facem un, o simulare de vot pentru început. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Le premier vot. Bun, acum trecem la votul propriu-zis. Este vorba de raportul uh, colegului Jens Gaier privitor la ENISA, Agenția UE pentru Securitate Cibernetică. E vorba de regulamentul privitor la ENISA. Bun, amendamentul numărul 13. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Numărul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Numărul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Numărul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Numărul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentele 18, 19 și 20 identice. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 17 decade. Amendamentul numărul 6. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. Numărul 7. Pentru? Împotriva abțineri? se adoptă. Numărul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Numărul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Numărul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Numărul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Numărul 11 pentru, S-a cerut verificarea la amendamentul 10. Bine, am deschis votul electronic. A votat toată lumea. Votul s-a închis și se respinge. Amendamentul numărul 11. Acum, cine este pentru? Împotrivă? Vom verifica și aici prin vot electronic. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis și se adoptă. Bine, amendamentul numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 12. Pentru. Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Și acum votul final, uh, vot uh, cu apel nominal, votul s-a deschis, deci vot electronic. Votul s-a închis și se adoptă cu 22 voturi uh, pentru și 4 împotriva. Felicitări uh, raportorului. Acum trecem la următorul uh, vot. Mobilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene pentru a acorda asistență Greciei, Spaniei, Franței și Portugaliei. Amendamentul numărul 1. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum întreg textul, vot electronic, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă cu 24 la 2. Felicitări raportorului domnului Fer- domnul Fernandes. Acum, următorul vot, proiectul de buget rectificativ uh, numărul 1 la bugetul general pe 2018. Uh, e o consecință practică votului precedent. Deci vot cu apel nominal, votul electronic s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă cu 24 la 2. Acum avem mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare, raportul Gardia Saval, asistență tehnică. Amendamentul numărul 1, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3, pentru, împotrivă, abțineri, se uh, respinge. Amendamentul numărul 4 pe părți. Deci uh, votăm prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Prima parte se adoptă. Partea a doua, cine e pentru, împotrivă, cred că a fost respinsă partea a doua, dar verificăm cu, prin vot electronic. Votul s-a deschis. A votat toată lumea, uh, votul s-a închis și se respinge. 20 contra, 9 pentru. A fost vorba doar de partea a doua. Acum amendamentul numărul 5. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Numărul 6. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul numărul 7. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Numărul 8. Acum, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votul final, votăm întregul text, vot cu apel nominal. Discutai Clu, Votul s-a închis și se adoptă cu 25 la 4. Felicitări, raportoare, doamna Gardia Saval. Acum, transferul care rezult, e un rezultat al votului precedent, deci trebuie să facem vot cu apel nominal, votul electronic s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă cu 24 pentru, 4 împotriva. Acum, celelalte secțiuni, deci alte secțiuni uh, pentru Curtea de Conturi, modificările pentru Curtea de Conturi. Raportul domnul Ashworth, dar nu este în sală. Poate mm, dorește să ia cuvântul uh, cineva din partea Curții de Conturi. Dar cred că nu există consecințe bugetare în legătură cu această ajustare de la nivelul personal. Mulțumesc. Vă rog. Mersi, mesele președinte. Da, mulțumesc, domnule președinte. Da, așadar, eu reprezint Curtea de Conturi. E vorba de o măsură neutră la nivel bugetar, e vorba de transformarea două posturi HTN AD, e vorba de posturi fund de funcționari permanenți E vorba de direcția, un pod de la direcția informatică și clădiri și persoana se va ocupa de a consolida centre de servicii, un service desk global și va avea competențe de management și coordonare și reprezentare deci se transformă în administrator, așadar postul se transformă în AD. Și al doilea caz e vorba de personal pentru protecția datelor și acest post de protecția datelor și securitate informatică va fi acoperit de aceeași persoană începând cu 25 mai 2018 se vor împărți aceste sarcini pentru două posturi. Unul protecția personală și altul securitatea informatică. Deci avem o persoană care va ieși la pensie la un post HT și se va transforma în AD ca să recrutăm o persoană care se ocupe de securitatea informațiilor cu competențe tehnice. Si, madame. Mulțumesc, doamnă. Spune președintele, nu are nimeni observații de făcut și atunci, dacă nimeni nu se opune, consider că modificarea de personal se adoptă, după cum a explicat doamna. Cât despre politica imobiliară, aici nu trebuie să votăm, așadar am încheiat sesiunea de voturi. Notre commission va maintenant procéder à son... Acum Trecem la un prim schimb de opinii privitor la propunerile făcute de către Comisia Europeană pe data de 2 mai, propuneri pentru următorul cadru financiar multianual și resursele proprii ale Uniunii Europene comisarul de resort a fost în fața noastră pe data de 3 mai și ne amintim că și-a luat un angajament și anume să conducem, să facem aceste lucrări împreună între echipa sa și secretariatul nostru ca să vedem dacă se pot compara cifrele lucru decisiv, ținând cont de faptul că programele se modifică, nu sunt atât de numeroase, se fac regrupări, bazele de comparație sunt întotdeauna dificil de stabilit, în mod contrar față de angajamentul luat de comisar, n-a fost posibil să se facă o muncă în comună echipelor ca să se clarifice datele. Dimineața asta am avut o discuție la reuniunea coordonatorilor privitoare la chestiuni legate de procedură și la implicarea, de implicarea Parlamentului European în procesul decizional. Acum uh, trebuie să ascultăm reprezentanții grupurilor, să vedem ce cred ei despre propunerile care ne-au fost puse pe masă și care deja au stârnit reacții diferite, ba chiar foarte înflăcărate, inclusiv la Parlament. Pe data de 2 mai în fine, nu e că am fost, nu e că am fost uimiți, dar mm, tonul comentariilor a fost destul de binevoitor, dar apoi când am uh, văzut lucrurile mai de aproape, poate că e cazul să nuanțăm lucrurile și să fim mai critici. Uh, oricum, trebuie să clarificăm lucrurile pentru că cifrele acestea sunt uh, la baza campaniei pentru alegerile europarlamentare de la anul. Acum vă sugerez să dăm cuvântul raportorilor ce privește cadrul financiar multianual, raportorul privitor la propriile resurse, și aici Gerard Depre e coraportor cu domnul Lewandowski privitor la propriile resurse și nu dimineața 14 mai ne-a, reprezentat la briefingul uh, grupului afaceri generale al Consiliului și va putea să ne spună care era starea de spirit și ce uh, concluzii trage după acest prim briefing și apoi voi da cuvântul raportorilor din umbră și tuturor celor care vor dori să ia cuvântul. Așadar, Jan Olbricht, Isabel Toma, cine dorește să ia cuvântul? Doamna Isabel Toma, mulțumesc, domnule președinte. Deja am spus câteva cuvinte atunci când a fost aici domnul Oettinger pe tema asta și, după cum spuneați, avem o problemă, într-adevăr, problemă care s-a agravat pentru că cifrele oferite de comisie și mai ales comunicarea făcută de comisie privitoare la aceste cifre ale viitorului cadru financiar multianual pregătit de ei, nu corespund, cred eu, deloc realității sau, mai exact, de fiecare dată când se dorește să fie acceptată o cifră, se face o modificare sau pur și simplu se ascunde structura. Deci, uneori nu se face o comparație corectă. Uneori se compară uh, data respectivă cu situația unei Uniunii Europene cu 27 state membre, altădată când le convine Europa 28. Se integrează, de exemplu, uneori Fondul European pentru Dezvoltare în plafane ca să mai crească un pic uh, plafonul la CFM. Nu uh, fac acum o listă cu toate și retlicurile utilizate de comisie. Uh, dar uh, lucrurile astea fac să se nască un mare semn de întrebare în legătură cu mm, credibilitatea și seriozitatea propunerilor care ni s-au făcut, mai ales că în fine, mulțumesc uh, serviciilor Comisiei și Parlamentului pentru munca făcută. Deci am că, mai ales cifrele astea ne arată că e un decalaj real între ce se anunță de către comisie și ceea ce uh, avem noi pe hârtie. Sigur că ar trebui să putem face o comparație uh, între toate cifrele astea împreună cu comisia și sigur că pentru asta trebuie să avem această faimoasă întâlnire pe care tot o așteptăm cu ei și propunem ca până în momentul în care Comisia va binevoi să vină să compare cifrele lor cu cifrele noastre, până în acel moment, în documente și mai ales în rezoluția pe de grup pe care am hotărât să o prezentăm la următoarea sesiune, să prezentăm, deci, cifrele Parlamentului, până când va, vom putea compara cifrele. E ceva urgent, pentru că sigur că uh, dacă suntem serioși, nu putem discuta în Comisia Bugete, nu putem discuta CFM-ul dacă nu avem aceste cifre, cifrele reale. Bun, mai sunt și alte puncte. Din păcate, cu propunerea Comisiei, vedem că se prăbușesc pur și simplu politicile de solidaritate, se fac reduceri de la coeziune. De fapt, am mai trecut prin asta cumva în cadrul acestui exercițiu în legătură cu alte bugete, dar de fapt vedem din nou că mm, se continuă să se ia dintr-un buzunar ca să se bage bani în alt buzunar, deci de la coeziune și de la agricultură se iau bani, însă, în general, vedem o lipsă de ambiție, o lipsă de claritate, lipsă de ambiție, da. Și lipsește și voința necesară în propunerea Comisiei. Ieri am spus-o în fața Consiliului Economic și Social European și analiza mea este că Comisia și-a format un cadru încă dinainte în legătură cu pozițiile Consiliului și a adoptat un fel de poziție de mijloc între ce poate, se putea aștepta de la Consiliu și ce spunea Parlamentul, deci Comisia n-a dat dovadă de ambiție, n-are un proiect serios, ci așa foarte confortabil s-a instalat într-o poziție de mijloc, de compromis. Dar cred că va fi dezamăgită Comisia pentru că, cel puțin din punct de vedere al Parlamentului, nu cred deloc că ce ne oferă ei ar fi la înălțimea ambițiilor noastre. Été encore en Doamna Calviniu va fi dezamăgită că n-a fost aici să vă ascultă, doamnă Toma. Însă va veni alături de noi în jur de ora 11, cred, eventual o să putem sintetiza intervenția dumneavoastră. Deficit, lipsă de claritate, lipsă de ambiție, cu alte cuvinte. Acum, uh, domnul Ian Olbricht. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, perfect de acord cu ce a spus Isabel Toma. Vedem asta la Consiliu. La Consiliu, pe de o parte, există o opoziție pentru că reducerile sunt prea mari, pe de altă parte, opoziție pentru că tăierile nu sunt suficient de mari. Prin urmare, lucrurile s-au complicat foarte mult. Astăzi, prin urmare, noi ar trebui să ne adresăm Consiliului ca Parlament, dar nu putem face asta fără să știm cifrele exacte. Asta e problema acum. Avem analize diferite vis-a-vis -vis de care ar fi consecințele propunerii Comisiei. inclusiv analiza propria Parlamentului și, prin urmare, urgent avem nevoie de analiza Comisiei. De ce? E bine, de fapt, operăm cu informație cu caracter extrem de general. Pentru Comisia Bugete e important să înțelegem că cei de la Comisie au schimbat structura bugetului. De exemplu, ESF acum este ESF Plus. Asta nu mai e structura anterioară, sunt elemente suplimentare care nu se regăseau acolo înainte. Nu mai putem compara fondul de acum cu cel anterior, nu mai putem co- compara nici fondul de coeziune de acum cu cel anterior. Sunt câteva elemente pe care ar trebui să le cunoaștem mai bine. Invest EU, ce înseamnă asta în termeni concreți și cine se va ocupa de asta? Avem informațiile sectoriale, dar și aceste aspecte sunt importante, ca și celebrul pachet uh, pentru uh, Uniunea Monetară. A avut nevoie de pachetul uh, respectiv. Era vorba de împrumuturi de până la 30 de milioane care veneau de acolo. Restul putea veni din contribuțiile naționale și așa mai departe. Trebuie să înțelegem că e vorba de o schimbare de structură, o schimbare de filozofie și cifrele sunt utilizată în așa manieră încât o comparație nu mai e posibilă acum. Noi putem tot încerca, dar ca, ca să simplific. Când ni s-a spus că la coeziune minus 5, nu, la agricultură minus 5, plăți directe minus 4 și coeziune minus 7, întrebarea a fost ce înseamnă asta? De unde începem analiza? Mai ales când analiza Parlamentului ne spune că de fapt nu e minus 7, e minus 10 și minus 45 la coeziune. Dacă la coeziune e minus 45, Asta înseamnă că automat sunt afectate statele care beneficiază de politica de coeziune. Poate Comisia știe că aceste țări nu o să mai fie țări aflate în program de coeziune. Dar noi nu știm. Poate unele o să sară peste media de 90% din PIB-ul european la nivel național, curând, dar atâta timp cât nu știm concret, astea sunt cifrele cu care operăm, nu știm care e logica din sfatele lor și de aceea, urgent, e nevoie de o analiză concretă care să permită compararea situației și apoi să demarăm activitatea pe plan sectorial și apoi cu Consiliul. Mulțumesc, spune domnul președintele. Cuvântul acum, domnul Lewandowski, coraportor pentru resursele proprii. Mulțumesc foarte mult, spune domnul Lewandowski. Comisia Europeană are clar misiunea de a oferi cifre comparabile. Însă aceste cifre n-au venit deocamdată. Partea de cheltuieli a bugetului nu e transparentă, nici partea de venituri nu e transparentă. Avem cifre destul de ciudate acolo. Ei operează cu medii anuale pentru 2021-2027. Dacă vrem să discutăm propunerea pentru cadrul financiar multianual la Comisiei, avem nevoie de cifre comparabile și nu le avem. le prêt. Aș adăuga două elemente la ce, ce a spus colegul Lewandowski. Sunt de acord cu poziția domniei sale, însă în ceea ce privește componenta de resurse proprii, indiferent de lipsa anumitor lucruri, a căror lipsă regretabilă, mă refer aici la două elemente, de exemplu, uh, noi de ani de zile cerem ca, printre celelalte venituri care putea alimenta bugetul Uniunii Europene, să se numere și penalitățile impuse firmelor pentru nerespectarea regulilor comunitare. De ani de zile cerem asta ca posibilă resurse proprie suplimentară pentru bugetul Parlamentului European, în loc să fie uh, vărsate la bugetul statelor naționale. Însă așa ceva nu se regăsește în propunerea Comisiei. Aș vrea să știu de ce Comisia, pe lângă multe alte elemente pozitive, a tăiat și acest element. Aș vrea să știu, de asemenea, de ce atunci când Parlamentul European a votat cu o majoritate copleșitoare oportunitatea unei taxe pe întreprindere din sectorul digital, această propunere nu, a, nu se regăsește în această propunere de buget. ca raportor din numele presurse proprii, trei considerații. Odată, sunt de acord cu îngrijorările formulate de colegi în ceea ce privește cifrele și lipsa de comparabilitate între viitorul cadru financiar multianual și cel în vigoare în prezent. Când ne uităm la cifre, nu ne putem da seama de ce, pentru că baza de comparație nu mai e aceeași. Comisia trebuie să ne propună un document care să ne permită într-adevăr să facem o comparație reală. Apoi, clar vor fi trei aspecte extrem de spinoase. Coeziunea, politica agricolă și mecanismul de suspendare a plăților în caz de nerespectare a statului de drept. Pe coeziune tăierile sunt mult mai mari decât ce se spune în document dacă facem o comparație concretă și, prin urmare, va trebui să avem o discuție absolut serioasă cu Comisia când e vorba de uh, baza de referință atunci când e vorba de amploarea tăierilor operate. Apoi, chestiunea statului de drept și a nerespectării acestea, foarte repede, n-am avut foarte mult timp să intru în detaliu, dar foarte repede m-am uitat la mecanismul prin care, la un moment dat, Comisia va propune suspendarea plăților și stabilește o anumită ierarhizare a măsurilor pe care le poate întreprinde. Va opera pe baza unei evaluări proprii, va fi nevoie de o decizie a Consiliului, Parlamentul nu joacă niciun rol. Noi suntem o componentă a autorității bugetare și suntem tratați cu o frază generală, Parlamentul va face nu știu ce, se va implica, se va, nu știu, e, e, E ridicol. Deci noi suntem o parte a autorității bugetare, Comisia decide suspendarea și Parlamentul nu are niciun cuvânt de spus. Oricum, va trebui să ne așezăm și să discutăm serios acest mecanism. În, în, și aici m-aș opri, domnule președinte, cu intervenția mea. Domnule președinte, mulțumim foarte mult. Am să îi uh, dau acum cuvântul uh, raportului din umbră, domnul Fernandez. Mulțumesc, domnule președinte. Am să vorbesc în limba maternă, în portugheză. Am dito, e bem, que o diabo mora nos detalhes. Se spune foarte bine, diavolul se ascunde în detalii. Și am intrat în detalii. cred că ar trebui să ieșim în public cu cifrele noastre și să ne explicăm metodologia. Nu putem accepta o reducere de 45% în fond de coeziune. Se adresează celor mai sărace țări, cele care sunt sub 90% din uh, PIB-ul mediu european. Dacă tai 45% din coeziune, au omorât coeziunea, pentru că nu mai poți vorbi de un fond de coeziune. Poți să-l numești politica sau fondul de anticoeziune. Pentru că nu, mai po- nu o să mai poți face absolut nimic în sensul reducerii disparităților între regiuni. Să tai 35-45% din uh, uh, Fondul European de Dezvoltare Regională nu e o metodă eficientă de a reduce divergențele, nu e o metodă de a realiza coeziunea lumea rurală e importantă. Fără componenta rurală n-ar exista Uniunea Europeană. Dacă te uiți în detaliu la propunerea comisiei, observi că se bate cap în cap cu declarația Schuman. Avem nevoie de acțiuni concrete care să demonstreze o solidaritate specifică. Acest buget 2021-2027 nu este un buget al solidarității. Și ar mai fi un lucru important, transparența. S-au făcut tăieri, uneori 7, uneori 6,2, apoi peste 10%, și la coeziune un total de 45%. Agricultura peste 25% la Fondul de Dezvoltare Rurală. Asta e o propunere care trebuie îmbunătățită, trebuie modificată. Săptămâna trecută, Comisia s-a angajat să vină la întrunirile tehnice pentru a explica metodologia și nu s-a ținut de cuvânt nu s-au dus la acele întâlniri și asta nu pentru că Parlamentul a dat dovadă de lipsă de disponibilitate. Noi avem cifrele noastre, ar trebui să ieșim cu ele și să arătăm că nu putem compara mere cu pere. Trebuie să comparăm cifre pe bază de prețuri constante, nu comparăm cifrele din 2011 cu cele din 2018 și sunt erori și pe alte planuri. Dacă ai un euro în buzunarul stâng, îl scoți și îl transferi în buzunarul drept, asta, înseamnă, asta nu înseamnă că ai 2 euro. Dacă spui că ai o sumă în această învelopă și o transferi în altă învelopă, atunci ai o problemă. Sunt multe de făcut. E nevoie de transparență, și în același timp trebuie să cerem ca valorile europene să fie reflectate în buget, să nu fie încălcate de acest buget. Vă mulțumesc. Domnul Vioti. Grazie, Presidente, ma è una discussione complicata. E... Eh, mulțumesc, domnule președinte. Discuția e complicată. Pentru că, după cum s-a spus încă de la început, mm. Deci a spus-o doamna Toma, nu dispunem mai de instrumentele necesare ca să avem o adevărată discuție. Nu știm care sunt uh, reducerile adevărate din coeziune, nu știm cât anume s-a redus din uh, politica agricolă, nu știm dacă sunt investiții adevărate și noi, nu avem niciun răspuns serios în legătură cu propriile resurse, uh, în legătură cu care Parlamentul s-a exprimat, cum bine au spus colegii, mai ales de pre și pe fundal e, avem imaginea unei comisii, deci a unei Europe care dă dovadă de totală lipsă de ambiție și riscă să nu aibă niciun fel de idei politice pentru viitorul cadru financiar multianual. Deci e foarte complicată sarcina noastră astăzi. Spun asta cu respect pentru noi toți și pentru instituția în care ne aflăm Azi e o reuniune care e mai mult un exercițiu de retorică între noi, nu e o adevărată confruntare de idei politice, dar trebuie să o facem cu Comisia. Și asta cât mai curând posibil, domnule președinte, pentru că avem nevoie de a face analiza pe fond. Trebuie să risipim dubiile care există în legătură cu cifrele, așa cum s-a spus, nu vreau să mai repet eu, și după ce risipim aceste îndoieli, în legătură cu cifrele, noi avem datoria să începem să discutăm pe fond uh, fiecare element în parte. Colegul Fernandez a spus tot ce trebuia spus în legătură cu politica de coeziune. Mai adaug un element, ultimul, și anume că noi avem datoria să respectăm principiul transparenței față de cetățeni. Dezbaterea asta e una care trebuie făcută publică, și foarte deschisă și cinstită, chiar dacă vor exista ciocniri de idei, dar trebuie dusă sub ochii cetățenilor, pentru că mă gândesc la toți cetățenii interesați, IMM-uri, universități, cercetători. Cred că noi cu toții suntem asaltați de întrebări în legătură cu viitorul Europei, din partea mai ales IMM-urilor, universităților și așa mai departe ni se adresează tuturor pentru că continentul nostru navighează cumva în ape tulburi și Noi solicităm să se facă investiții, calcule, să se, ni se prezinte documente pe termen lung, dar așa trebuie, așa o vor cere și firmele, universitățile noastre. Și dacă nu le oferim certitudini, atunci va fi dificil să reușim să se facă investiții și propuneri politice serioase. Deci primul pas trebuie să uh, fie să cerem cât mai multă disponibilitate din partea Comisiei, să ne furnizeze cifrele reale și să fie disponibilă, să avem o discuție politică pe fond. Despre metoda am tot vorbit, acum trebuie să intrăm pe fondul chestiunii. Mulțumesc, are cuvântul domnul Colmel. Über die Notwendigkeit. Mulțumesc, domnule președinte. Da, Într-adevăr, este urgent să primim niște cifre clare și precise. Colegii mei au spus-o deja și mă alătur afirmațiilor lor. Nu cred că este acceptabil să nu putem avea o discuție bazată pe cifre fiabile. În plus, am vrea să știm și care este metoda de calcul folosită de comisie. Poate că în spatele propunerii comisiei sunt niște argumente solide, dar nu putem să știm asta pentru că pentru noi sunt niște ipoteze, nu mai mult de atât. Și nu trebuie să pierdem din vedere care este miezul acestui subiect. S-a spus că uh, Comisia ar da dovadă de lipsă de ambiție. Uh, Însă, Comisia, la rândul ei, ne spune că trebuie să fim realiști, pentru că va trebui apoi să obținem acordul statelor membre. Și nu putem spune că ne dorim doar fonduri suplimentare, avem realismul care vine să ne contrazică și atunci cumva dezbaterea este deturnată. Da, suntem cu toții de acord, e nevoie de investiții pentru ca situația economică să se îmbunătățească, însă lucrurile nu funcționează așa. Economia nu funcționează așa. Trebuie să ajutăm economia să poată să se relanseze. Așa funcționează lucrurile în lumea reală. Și dacă am uh, proceda așa, am creat niște așteptări uh, false în rândul cetățenilor. Nu trebuie o implicare excesivă în economie. Sigur că trebuie să creăm infrastructurile necesare, să încurajăm cercetarea. Despre asta sigur că putem vorbi pentru a preciza foarte clar care sunt domeniile pentru investiții. Apoi, uh, ni se spune că nu mai trebuie să vorbim în termen de uh, țări care contribuie și țări care beneficiază de fonduri. Totuși, aceasta este realitatea. În plus, știm, la Consiliu nu mai există unanimitate, dar măcar majoritatea este clară și există țări care contribuie și apoi celelalte țări. Nu putem să ignorăm realitatea, de aceea cred că trebuie să păstrăm acest principiu al realismului. Principiul al realismului, ce scuze. Mulțumesc, spune președintele, domnul Depre. Succint, domnule președinte, pentru că am avut deja ocazia să vorbesc mai devreme. Da, mă alătur și eu uh, colegilor care cer cifre comparabile pe care să putem lucra. Să lucrăm pe niște baze care, prin care să vedem ce se întâmplă cu adevărat. Avem o notă de la Secretariatul Comisiei care ne, spune că la, care ne spune că la cercetare avem o creștere de 13% în loc de 50%, iar la Erasmus Plus ar fi 77% în loc de dublul sumei. Deci trebuie să vedem care este realitatea având uh, la dispoziție niște baze comparabile. În al doilea rând, domnule președinte, ați spus că Există o întreagă parte de camuflare în acest uh, buget. Uh, pentru că atunci când se fac calculele creșterilor, că aceste creșteri nu sunt reale, sunt niște cheltuieli care se mută în alte părți. Și o reflexie de ordin politic, domnule președinte. Dorim să finalizăm acest cadru financiar multianual înainte de alegeri. Aceasta este poziția Parlamentului. Uh, dacă trebuie să ne prezentăm în fața alegătorilor în țările noastre cu reduceri în materie de coeziune, de politică agricolă, de nivelul celor uh, preconizate acum, atunci <laughs> vă urez și ne urez tuturor succes la alegeri. Da, acesta este principiul realității, cum a spus și domnul Colmen. Are cuvântul acum domnul Soli. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum s-a spus mai devreme, este foarte greu să avem o poziție clară față de propunerea Comisiei, din moment ce avem dificultăți în a compara cifrele și nu avem încă toate detaliile la dispoziție și nici nu știm care sunt problematicile specifice. Având însă acest lucru în vedere, vedem totuși niște aspecte interesante. Este o propunere care, în ansamblul ei, ne arată totuși o ocazie ratată de către Comisie. Avem mai multe evaluări critice de făcut uh, pe mai multe puncte din propunerea Comisiei dar dacă ar trebui să subliniez îngrijorările noastre principale, aș spune că uh, trei sunt acestea principale. Uh, prima se referă la volum și da, suntem de acord că acest buget nu este suficient de ambițios. Creșterea pe care o vedem în propunerea Comisiei este de numai 0,8%, ceea ce reprezintă o creștere mult prea mică, având în vedere toate provocările cu care trebuie să ne confruntăm și ambiția politică cu care trebuie să uh, înfruntăm aceste provocări. Așadar, ca volum, propunerea Comisiei este mult prea departe de ceea ce am propus noi aici la Parlament, de 1,3% din Uh, Apoi, la solidaritate. Trebuie să subliniem lupta împotriva inegalităților între teritorii, între cetățeni ai Uniunii Europene și când vedem că politica de coeziune va fi redusă cu 5% și ESF plus fondul social par să aibă o creștere mică, însă insuficientă dacă ne gândim uh, la inițiativa, uh, când ne gândim că inițiativa de combatere a șomajului tinerilor uh, dispare, considerăm că această abordare este una insuficientă pentru a, într-adevăr, pentru a rezolva inegalitățile din Uniunea Europeană. Iar a treia îngrijorare pentru grupul nostru ar fi această militarizare a bugetului. Avem 17 miliarde de euro care, conform propunerii Comisiei, vor fi dedicate apărării europene, sectorului de apărare. Însă, în ceea ce privește linia pentru viitor, uh, Uh, trebuie să continuăm să susținem și să apărăm propunerea Parlamentului, poziția Parlamentului pe care am aprobat-o prin cele două rapoarte uh, din propria inițiativă și trebuie să continuăm să uh, sprijinim elementele principale ale, aceste, ale acestor propuneri. Și în, în um, lumina discuțiilor care vor avea loc în Consiliu, trebuie să uh, Uh, păstrăm uh, linia marcată de acest raport adoptat în plen. Să arătăm că avem în continuare voința de a sprijini, de a apăra un, un uh, buget mai ambițios uh, în Parlament. Mulțumesc, are cuvântul domnul Zani. Grazie, președinte. Una considerație. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat colegi care sus țineau că discuția asta cumva nu prea are sens pentru că nu avem cifrele necesare. În general, pot spune că nu sunt neapărat de acord, adică orientările pentru viitorul CFM eh, din perspectiva Comisiei, cred că sunt destul de clare. Sigur că trebuie să, accept, să așteptăm cifrele respective ca să eh, ne pronunțăm uh, în final, dar liniile directoare, orientările, cred că sunt destul de clare și pe mine personal mă preocupă. Cred că propunerea asta nu putem să o acceptăm, e departe de ceea ce ne cer cetățenii europeni și asta poate fi o problemă, după cum spunea cineva aici, atunci când în 2019, adică peste puțin mai mult de un an, vom avea de participat la alegerile europarlamentare. Avem multe de făcut încă pentru că acest cadru financiar multianual să fie mai apropiat de ceea ce și-ar dori cetățenii. Asta așa ca un comitet general. Apoi, n-are sens, cred eu, să vedem un CFM uh, cu cifre uh, sporite, când cetățenii știu că din, mai, din martie 2019 statele membre nu vor mai fi 28, ci 27. Uh, vorbim adesea aici la Parlamentul European despre gestionarea instituțiilor sau despre bugetul instituțiilor ca, care trebuie gestionat așa cum un bun tată de familie gestionează resursele familiei. Cred că dacă într-o familie care trece de la 5 la 4 membri, uh, uh, trebuie gestionat bugetul, cel mai uh, potrivit este să se reducă cheltuielile, că se reduc și necesitățile. Deci ăsta e un prim punct pe care din punct de vedere politic nu-l înțeleg. Și mă aștept, m-aș aștepta la un buget redus ca o consecință. În ce privește orientările propusă de comisie, din punct de vedere politic, cred că e periculoasă această conectare a uh, con, a faptului că se concedă anumite uh, fonduri la o judecată asupra judecată politică asupra uh, ceea ce fac anumite state. Deci să se condiționeze acordarea de fonduri de respectarea statului de drept. Deși comisarul Oettinger și Juncker în plenară ne-au garantat că nu țintește să pedepsească pe cineva această măsură, dar având în vedere situația politică și procedurile azi de verificare din partea Comisiei uh, a două state membre, atunci există o suspiciune că Ehm, țintește într-adevăr această măsură pe cineva anume. Mă refer și la fondurile de stabilizare pentru zona euro și pentru reformele de, de aici, să mm, spui anumitor state îți dau bani dacă faci reformele pe care le dorim noi, asta mi se pare un fel de șantaj și nu cred că e potrivit așa ceva cu instituțiile noastre. Sigur, în legătură cu politica agricolă și coeziunea, cred eu că putem accepta propunerea, dar să așteptăm cifrele. Însă, sigur, reduceri uh, acolo uh, ar însemna ca agricultura să fie pusă în dificultate, deci uh, oricum agricultura trece prin momente dificile în Italia, sectorul agricol a avut de suferit de pe urma sancțiunilor aplicate Rusiei, Acum, dacă se mai uh, iau bani de la PAC, ar fi uh, ceva nimicitor pentru sectorul acesta. Sectorul agricol în Italia are o uh, relevanță nu foarte mare asupra PIB-ului, dar sunt țări în curs de dezvoltare în care agricultura totuși are mare greutate în uh, totalul PIB-ului. Deci acolo impactul ar putea fi uh, devastator pentru anumite economii. În legătură cu politica de coeziune, același lucru. Uh, n-ar avea impact doar asupra, deci o reducere n-ar avea impact doar asupra țărilor sau regiunilor în curs de dezvoltare, ci ar avea un impact și asupra regiunilor care utilizează azi acești bani pentru a crea mai multă dezvoltare. Un alt punct se referă la apărare. A aloca un buget de acest gen, când de fapt situația internațională demonstrează că viziunile uh, diferă foarte mult uh, de la stat la stat în ce privește politica de apărare și politica externă și acest lucru ar putea fi o problemă. Ultimul punct pe care nu-l înțeleg e, îl reprezintă cheltuielile administrative. Din zvonuri, așa, din indiscreții, indiscrețiuni, din prima propunere, văd că în șapte ani cheltuielile administrative uh, cresc foarte mult. Și atunci va fi foarte dificil să explicăm asta cetățenilor. Și un ultim punct, totuși, și închei, fondurile de preaderare. Și acolo văd că pot crește aceste fonduri, dar uh, istoric vorbind, uh, totalitatea acestor fonduri, 40-50% din ele, se, îndrepta spre Turcia, dar știind care e situația internațională și ce se întâmplă în acest moment cu Turcia, eu aș uh, spune să ne gândim mai bine la destinația fondurilor, că nu cred că uh, e bine să cerem să se respecte statul de drept în anumite stat, uh, state europene și apoi să dăm atâția bani unei țări ca Turcia, în care cu siguranță nu se respectă statul de drept. Mulțumesc! Alors, on a terminé. Mulțumesc! Am încheiat aici lista raportorilor din umbră. Uh, din uh, afirmațiile dumneavoastră rețin uh, că ele confirmă decizia pe care am luat-o Uh, în cadrul reuniunii coordonatorilor și anume să adresez comisarilor o scrisoare de protest. Uh, comisarul, când a venit pe 3 mai în fața comisiei noastre, a acceptat ca echipele noastre să se întâlnească încă de luni pentru a uh, obține comparabilitatea cifrelor. Însă, acest lucru nu s-a întâmplat, s-au înregistrat întârzieri, întârzieri care justifică un protest care va lua forma unei scrisori pe care o voi transmite în această după-amiază comisarului Oettinger. Uh, trecem acum la partea de Catch the Eye. Domnule Gaier. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu abordarea colegilor și cu abordarea dumneavoastră, sigur că avem nevoie de această comparabilitate. Prin urmare, voi propune um, să repetăm o procedură care a fost deja folosită la începutul legislaturii sub președinția dumneavoastră, un seminar cu participarea de, uh, membrilor uh, uh, Parlamentului, ceea ce ne va da posibilitatea de a adresa uh, întrebări tehnice. Și cred că putem să cerem și uh, serviciilor uh, Consiliului să participe pentru că dacă vorbim despre comparabilitate, este important ca cele trei instituții să aibă o bază de interpretare comparabilă. În orice caz, eu nu aș vrea să ajungem la trilog și timp de ore în șir să discutăm cu reprezentații Consiliului pentru a afla uh, care sunt cifrele care constituie baza fiabilă pentru o anumită interpretare. Uh, știți că așa s-a și întâmplat deja în trecut, de, numera, de numeroate 6 ori și este destul de enervant. Și poate că, sigur, nu putem vorbi neapărat de reavoință și odată cu uh, ieșirea Regatului Unit din uh, Uniunea Europeană, lucrurile se schimbă. Am uh, participat la un seminar unde era și o reprezentantă ambasadei Lituaniei care ne-a spus uh, că Lituania va deveni sau e pe cale să devină un, um, o țară contribuitoare netă. Iată ce se întâmplă venitul național brut al uh, Uniunii Europene va scădea odată cu retragerea unei mari puteri uh, și media uh, europeană, sigur că va fi mai scăzută decât este astăzi în cadrul financiar multianual. Prin urmare, aceste date evoluează. Așadar, dragi colegi, dacă vom organiza un astfel de seminar pe comparabilitatea cifrelor, atunci ar trebui să fim conștienți că situația se va schimba odată cu ieșirea Regatului Unit și trebuie să ne uităm cum vor evolua lucrurile și chiar dacă ne dorim această comparabilitate de care avem nevoie, trebuie să fim conștienți de cum se vor schimba bazele, pentru că comisia va trebui să plece de la alte baze. Și asta mi se pare mai important decât cifrele despre care vorbeam. Uh, adică să ne spună minist- Ministerul de Finanțe din Germania, de exemplu, cu cât trebuie să contribuie Germania. Uh, coaliția a spus că Germania este gata să contribuie uh, mai mult și puteți să mulțumiți pentru că împreună cu SPD am uh, introdus această idee în negociere și guvernul pare să fie de acord să o facă, chiar dacă avem un ministru de finanțe socialist, echipa sa a rămas aceeași și va continua să lucreze ca și în trecut ținând cont de inflația pe șapte, ori, pe șapte ani, ținând cont de VNB și uh, de uh, creșterile sau fluctuațiile contribuțiilor. De aceea trebuie să știm foarte bine care este baza de calcul a Consiliului pentru a face toate aceste argumentații. Sigur că trebuie să măsurăm și diferitele fluxuri financiare. Unii spun uh, că această bază nu este acceptabilă și că această creștere reală nu este suficientă. Eu cred că, dincolo de asta, trebuie să ne uităm la schimbările de conținut ale programelor și nu am vorbit suficient despre asta. Și câteva cuvinte despre contribuitorii și beneficiarii neți. În calitate de parlamentar uh, german, uh, această discuție, trebuie să vă spun, datează deja din secolul 20. Sigur că există anumite uh, fluxuri financiare care nu sunt uh, comparabile. Aeroportul care a fost construit la Atena uh, odată cu Jocurile Olimpice a fost construită construit de o companie uh, germană. Deci banii au plecat din uh, bugetul german pentru a merge la bugetul european, apoi de la bugetul european către bugetul uh, grec și apoi de la bugetul grec uh, au, s-au reîntors uh, la bugetul german prin intermediul unei companii germane. Deci această dezbatere cine plătește și cine beneficiază e totuși depășită. Și e bine că această dezbatere, cel puțin în Germania, devine un pic mai realistă. Mulțumesc. O salut acum pe doamna Calvinio care ni s-a alăturat și care cred că dorește să ia cuvântul. Însă nu ați auzit-o pe doamna Toma când a luat cuvântul mai devreme. Poate doamna Toma ar putea în 30 de secunde să-și rezume afirmațiile de mai devreme. Eu credeam că, domnule președinte, o veți face dumneavoastră acest lucru, mai ales că nu am fost singura care am vorbit. Ei bine, doamnă Calvinio, problema cu care ne confruntăm este următoarea. Avem uh, senzația că între discursul comisiei și cifrele prezentate există o problemă. O problemă pentru că uh, cifrele, în momentul în care ne le analizăm, nu ne par a fi mereu fiabile. Adică, în primul rând, avem avem utilizarea ratei curente și nu a ratei constante. Um, apoi, nu știm dacă e vorba de cifre pentru un UE cu 27 de membri sau UE cu 28 de membri. Uh, la cifra plafonului uh, prezentat de comisie 1114. Avem și reintegrarea Fondului European de Dezvoltare, care până acum era în afara plafonului și atunci integrarea lui ne duce la un calcul de 1,08 uh, pentru uh, viitorul uh, cadru financiar multianual. Poate că ne-am am greșit în aceste calcule, acestea sunt calculele Parlamentului, însă, doamnă Calvinio, ne-am dori, am spus-o și comisarului Oettinger, să avem o discuție serioasă pe metodă, pe cifre, pe tot ceea ce ne-a fost prezentat pentru a avea viziunea cea mai obiectivă posibil asupra acestor propuneri. Și până în prezent, din păcate, nu s-a întâmplat asta. Mulțumesc, doamnă Toma. Prima versiune a fost puțin mai tăioasă, aș spune. Uh, da. Doamnă Calvin, ați ratat prima versiune a discursului, așa cum a ieșit ea, doamnă director general. Mulțumesc, domnule Arțvi. Nicio grijă, colegii uh, mi-au spus deja care a fost tonul uh, primelor intervenții și apreciez că doamna Toma a rămas amabilă și respectuoasă, așa cum a fost întotdeauna, pentru că suntem cu toții în aceeași barcă. Uh, Acum voi vorbi în engleză. Uh, sunt uh, recunoscătoare domnului Gaier și îmi pare rău că a plecat, uh, pentru că cred că um, a pus punctul pe I în ceea ce privește discuția despre transparență și comparabilitate. Trei lucruri voi spune pentru a reacționa la comentariile dumneavoastră. Voi începe cu cifrele. Avem sute de mii de cifre Putem face calculele în foarte multe moduri și poate că toate sunt corecte. Atunci, ceea ce încercăm noi să facem este să facilităm lucrurile pentru a fi cât mai transparenți uh, în propunerea comisiei. Însă sunt de acord că vom avea nevoie de niște activități tehnice suplimentare și această discuție tehnică înțeleg că este prevăzută pentru 24 mai, este o reuniune tehnică care va avea loc atunci și sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a reveni aici, a vă face o prezentare oricând considerați necesar. Așadar, suntem disponibili să oferim uh, o claritate completă a activităților noastre față de Parlamentul European în intenția ca documentele uh, transmise Consiliului să fie transmise în prealabil și Parlamentului. Deci în ceea ce ne privește, claritate completă și tratament egal între Consiliu și Parlament în ceea ce privește informațiile pe care le uh, transmitem. Lucrăm la acest tabel comparativ așa cum a spus și domnul Gar, trebuie să fim prudenți, pentru că trecem de la un buget pentru UE28 la unul uh, pentru UE27. Uh, și e o lume complet nouă și acesta este mesajul pe care Comisia a vrut să-l transmită. Un uh, buget modern pentru Uniunea Europeană viitoare cu 27 de membri. În plus, am simplificat în mod semnificativ bugetul și am uh, uh, simplificat uh, multe programe. Unele dintre ele nu mai sunt aceleași cu cele din cadrul financiar multianual actual și asta nu pentru a crea confuzie, ci pentru a răspunde cererii Parlamentului de a avea un buget mai lizibil, mai clar, în conformitate cu politicile cu prioritățile de politică și am făcut eforturi foarte mari la comisie pentru a face asta. Și sunt gata să vin în fața dumneavoastră pentru a vă explica cum s-a schimbat arhitectura bugetară. Așadar, metodologia pe care am urmat-o în termen de uh, politică de coeziune și, agricul, și agricolă, care înțeleg că sunt cele două domenii cele mai delicate și domnul Deprea a fost foarte clar despre care sunt aceste puncte politice cheie, deci știm ei bine, ce am făcut noi este că am luat cadrul financiar multianual actual, ne-am uitat la anul 2020, care este anul uh, cel mai cu, cu, cu nivelul cel mai înalt în termen de prețuri curente și să scoatem alocarea uh, Regatului Unit. Pentru unele programe este mai ușor, uh, Uh, există unele programe cu alocații naționale sau cu moduri naționale de alocare a fondurilor, pentru altele a fost mai greu. Uh, comisia nu ar fi, n-ar fi fost bine ca um, um, comisia să pună aceste cifre într-un document oficial pentru că sunt numai niște ipoteze de lucru, sunt numai niște uh, cifre ipotetice. Acestea sunt așa de cele, acele cifre pe care le-am comunicat public. Dar nu cred că trebuie să uh, Uh, exagerăm fără să ținem cont uh, de faptul că Regatul unui trebuie scos din ecuație pentru următorul cadru financiar multianual. Înțeleg atractivitatea procentului din uh, VNB, dar noi spunem statelor membre Uh, care sunt reprezentate în acest forum să nu folosească acest uh, procent de 1% pentru că nu reflectă nevoile și pentru că uh, VNB-ul se schimbă. Și atunci de ce trebuie să rămânem la un anumit procent? Ei bine, ca să fiu foarte sinceră, sumele din propunerea Comisiei reprezintă um, un procent de 1,114% din VNB. Sunt cifrele care au fost publicate la o zi după propunerea comisiei și le aveam și cu o zi înainte, dar dacă le comparăm cu previziunile din toamna trecută, poate procentul ar fi fost 1 uh, și 14 sau 1 și 16, sau 1,16. Deci nu cred că trebuie să ne axăm pe, nu știu, vrem 1,3 și nu atingem 1,3, pentru că nu aceasta este referința corectă. Dar ce se întâmplă dacă VNB-ul uh, scade sau estimările scad? Așadar, în propunere am pus o abordare pragmatică și realistă, uh, care corespunde unei, uh, cer, unei creșteri în termen nominal de 15%, având în vedere că uh, Cadrul financiar multianual plus fondul de dezvoltare ar însemna această creștere în termeni reali. Sigur, corespunzând și inflației în termeni reali. Deci, într-o, în termeni constanți, ar însemna uh, și uh, faptul că trebuie să ținem cont de trecerea de la 28 la 27 de uh, membri. Deci putem avea uh, o perspectivă pragmatică, realistă, dar în același timp am putea spune că este o perspectivă ambițioasă, pentru că trecem de la UE28 la UE27, având în termeni uh, constanți aceeași, uh, același buget. Uh, Uh, s-a spus că o Uniune mai mică trebuie să aibă un buget mai mic, dar nu asta este propunerea Comisiei. Deci aș vrea să avem aceste repere în discuție. Și al treilea punct pe care îl um, subliniez este că am făcut un efort pentru echitate și echilibru, noțiuni importante pentru Parlamentul European și importante și atunci când discutăm cu cele 27 de state membre. Comisia s-a referit în mod repetat la faptul că odată cu Brexit vom avea o scădere uh, la venituri care nu ar trebui să conducă neapărat la o scădere uh, în uh, buget. Deci avem 50% din această um, scădere este are un impact direct și 50% reprezintă fonduri suplimentare. Este o propunere echitabilă, prin urmare nu avem nicio justificare de uh, rabaturi și uh, propunem să le eliminăm pe acestea. Și așa cum a spus și domnul Gaier, acest buget mai mare, în termeni nominali, înseamnă creșteri importante ale contribuțiilor naționale în primul an, dacă nu se va face nicio ajustare. De aceea avem acest mecanism de phasing out. Nu e vorba de echitate, ci de a evita o, un salt de la un an la următorul. Și avem și o propunere de mm, resurse proprii noi și știu că este o propunere importantă pentru Parlamentul European care a făcut eforturi pentru a avea o propunere în acest sens și pentru noi echitatea și echilibrul sunt foarte importante și vorbind cu unele state membre, le spunem că atunci când se uită la creșterea contribuțiilor naționale, nu trebuie să se uite la termenii nominali, adică să spună că avem o creștere de 30%, a spus nu de 30%. Nu trebuie să ne uităm la ea așa, pentru că e vorba de un buget pe șapte ani și în acești șapte ani va avea loc inflație, va, ă, VNB-ul va crește, există efecte ale eliminării rabaturilor și a reechilibrării veniturilor în urma Brexit și mai avem avem un element, cheltuielile suplimentare. Deci nu trebuie să le amestecăm. Și atunci le spunem, uitați-vă la termenii reali. Prin urmare, dacă vorbim în termen real sau în termeni nominali, sunt uh, moduri diferite de a vedea aceeași realitate. Și de aceea în, comis- în comunicarea comisiei vorbim în termen nominal, iar uh, propunerea cadrului financiar multianar este în termen real. Și am făcut o, o publicare dublă. Uh, avem nevoie de repere, de referințe, da, și lucrăm la ele pentru a vedea care sunt estimările cele mai bune pe care le putem uh, furniza celor două brațe ale autorității bugetare pentru ca și ei să-și facă calculele. Dar este un buget nou pentru Europa diferită, cu 27 de state membre și cu arhitectură bugetară diferită. Uh, dacă mm, ne axăm doar pe comparație, cred că greșim. Dar vom fi transparenți complet transparenți și, cum am spus și la început, sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a veni să vă fac uh, prezentări, pentru a vă oferi elemente care poate că nu sunt vizibile atunci când ne uităm pur și simplu la tabele și la comunicarea comisiei, dar care sunt foarte importante atunci când pregătim temeiul uh, juridic, ceea ce și facem astăzi pentru următoarele săptămâni. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă director uh, general! Este totuși uh, o decepție aici când domnul comisar a venit să prezinte bugetul uh, pe data de 3 mai și a asumat angajamentul ca echipele noastre împreună, Secretariatul și Comisia de Bugete, s-ar putea întâlni uh, în lunea care a urmat zilei de 3 mai ca să vadă dacă se pot compara aceste cifre, dar nu s-a făcut nimic. Pentru noi asta e o decepție și o frustrare. Și iată că avem o dezbatere plină de bănuieli, de suspiciune și asta nu e compatibil cu munca noastră aici. Când credeți că veți putea veni cu cifre care ar, n-ar fi ă, contestate și care ar permite compatibilitatea, comparabilitate și ă, eliminarea tuturor punct, eh, semnelor de întrebare. Deci, pentru Orizont 2020 și creditele dumneavoastră, luați de acolo toate eh, creditele care mergeau în fiecare an spre laboratoare britanice. Oare asta e o abordare bună? Nu sunt sigur. Sigur, eh, e, mm, servește pentru a sublinia că s-au făcut eforturi, dar era vorba de apeluri de oferte și sigur că laboratoarele britanice adesea erau cele mai performante Însă acestea sunt baze de comparație care pot fi înșelătoare și pot fi contestate. Bun. Reluăm acum întrebările. Dau cuvântul doamnei Gresle. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să revin la dezbaterea pe care am avut-o da, dorim mai mulți bani, foarte bine, dar cum îi folosim? Dacă vedem ce scrie raportul cursului de conturi, fie că e vorba de coeziune, fie că e vorba de agricultură, ieri am mai văzut de altfel un raport eh, la o altă comisie și eh, iată, cred că pot să vă spunem, putem să vă spunem că trebuie să citim această rapoarte ca să vedem totuși realitatea în față. Și, din nefericire, nu întotdeauna ne putem atinge obiectivele doar dacă prevedem mai mulți bani, din nefericire, deci, puneam. Deci trebuie să păstrăm și simțul proporțiilor. Sunt bani suficient, dar trebuie să facem în așa fel încât să folosim în cel mai bun mod posibil acești bani. În ce privește politica agricolă, știm că 10% din cele mai mari exploatații agricole uh, primesc practic mare majoritate din fondurile alocate agriculturii. Pe noi ne-ar interesa mai degrabă să vedem cum va arăta viitoarea politică agricolă comună, să vedem ce formă va lua ea. Și sigur că trebuie să ne bazăm pe realitate, pe temeiurile juridice, deci eu v-aș invita ca în următoarele săptămâni să citiți acest raport. Eu cred că avem fonduri suficiente. Cred că am avut și povești de succes în politica de coeziune, mai ales politica regională. Și țara care a avut cele mai bune rezultate e Republica Cehă. Uitați-vă că sunt cu șomajul la 3%, Polonia e la 5%. Deci nu cred că e corect să spunem că a crescut foarte mult sărăcia, că sunt uh, țări uh, care ar, ar putea încadra în lumea treia. Nu, să ne amintim cum arătau aceste țări acum 10-15 ani. Nu, banii au fost bine folosiți. Uh, putem vorbi de povești de succes, într-adevăr, dar sigur că trebuie să continuăm. Însă, totuși, situația s-a îmbunătățit în aceste țări. Să ținem cont de realitate. Eu n-aș vrea uh, ca administrațiile noastre să fie obsedate doar cu asta, să aibă cât mai mulți bani, cât mai mulți bani. Pentru că adesea acordăm credite, dar creditele astea nu sunt pur și simplu, nu sunt utilizate. Deci să avem tot mai mult și tot mai mulți bani. Păi nu asta trebuie să ne dorim și nu asta este neapărat problema. Trebuie să ne cum utilizăm cât mai bine acești bani. Știm că unele țări eh, din sudul Europei au mai multe probleme, mai multe dificultăți, dar nu neapărat cu mai mulți bani o să uh, rezolvăm problemele. Trebuie și țările astea să facă ceva, să ia măsuri ca să uh, ajungă din urmă pe cele, pe cele din nord. Uh, eu aș vrea într-adevăr o analiză, doamne Camini, o analiză a programelor actuale. Uh, o analiză în adevăratul sens al cuvântului care să ne arate ce anume a funcționat bine, unde anume n-a funcționat uh, foarte bine. În fine, e important o analiză punctuală cu plusuri și minusuri. Ar fi fost foarte utilă pentru dezbaterea de astăzi. Și eu cred că e bine că acum statul de drept devine o condiționalitate în ce privește acordarea fondurilor europene. Cred că e ceva important. Când vedem care e situația în anumite state membre, cred că ar fi o condiție importantă. Știm, de exemplu, că sunt fonduri care au fost folosite în finanțări ilegale ale unor partide politice. Și în ce privește Fondul European pentru Dezvoltare, cred că este important să existe această legătură între alocarea fondului și respectarea statului de drept. Sunt multe provocări care ne așteaptă și Mie mi-ar fi uh, plăcut uh, ca și Comisia să țină mai mult cont de aceste provocări, însă totuși cred că avem un pachet bun. Da, propunerea poate fi îmbunătățită. Nu zic nu. Însă consider că doar a critica, de dragul de a critica uh, propunerea comisiei, nu e o idee bună. Problema nu e întotdeauna de a avea tot mai mult și tot mai mulți bani. Iar în ce privește Brexitul, uh, retragerea Marii Britanii înseamnă cât retragerea a 20 de țări mici. Și vedem ce repercusiuni va avea ce, uh, retragerea Regatului Unit. Vor fi efecte foarte importante, să nu uităm asta. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, acum domnul Manca. Ďakujem za slovo, pán predseda. Uh, keď tu bol... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Când domnul comisar a fost ultima dată alături de noi, ne-a spus că era pregătit să includă propunerile noastre în concluziile domniile sale. Dar dacă ne uităm la conținutul uh, rapoartelor, nu uh, se vede că cei de la comisie ar, ar fi ținut cont de asta în vreun fel sau altul. Trebuie să discutăm aceste chestiuni în profunzime. Comisia a creat iluzia că anumite state pot să contribuie mai puțin decât până în prezent. Pe de o parte, da, iluzia respectivă poate deveni realitate foarte bine. Dar, de ce să nu folosim modelul resurselor proprii ale grupului Monti? Dacă vrem să facem asta, acordul de la Paris a fost semnat, există, însă nu avem instrumentele necesare. Grupul Monti vine cu instrumente remarcabile. O taxă pe uh, dioxid de carbon la frontieră, când statele terțe trimit către noi bunuri produse în condiții neecologice, ar trebui să venim cu această taxă suplimentară. Asta e bine dacă vrem să ajutăm la atingerea scopurilor de la Paris, ne aduce bani la buget și permite uh, companiilor europene să opereze în termen mult mai echitabil pe plan concurențial. Nu știu de ce nu se regăsește această propunere în resursele proprii. Mă tem că grupul Monti a muncit degeaba. Doamna Gresle a menționat nevoia de reguli echitabile. Eu sunt mai curând economist decât uh, agricultor. Însă, știu că avem reguli echitabile pentru producătorii agricoli favorizând statele puternice, periclităm poziția agricultorilor din statele mai sărace. Cred că e nevoie de reguli pe deplin echitabile. Surplusul de 555 de milioane de euro este motivul pentru care statele membre ar plăti mai puțin în anul viitor. Un astfel de surplus n-ar trebui să se întoarcă la statele membre, ar trebui să rămână în bugetul european. Există provocări care apar tot timpul. Am creat un fond pentru Africa și după aceea ne-am dat seama că nu avem bani să băgăm în fondul respectiv. Nu ar trebui să returnăm sumele respective statelor membre aceste, eh, rambursarea acestui surplus generează aparate birocratice care se asigură că banii, într-adevăr, nu sunt cheltuiți și rămân ca surplus pentru a se întoarce înapoi la statele membre. Nu ar trebui să creăm o astfel de practică, avem ocazia de a putea crea ceva care va fi util și va funcționa. Mulțumim, spune domnul președinte. Următoarea intervenție. Domnul Howard, mulțumesc, domnule președinte. Revin și eu la această idee de dezamăgire. Când pe 3 mai Comisia a anunțat bugetul, S-a vorbit foarte mult și cu multă fanfară despre programul Erasmus și uh, programul Cadru Nou și așa mai departe. Sunt programe de care m-am ocupat și salut aceste creșteri. Însă, dacă cei de la Comisie au știut cadrul general al acestor creșteri bugetare încă din ianuarie N-a trecut așa multe vreme de atunci, patru luni în pregătirea unui buget pe șapte ani. Dacă știau cadrul general al acestor creșteri, înseamnă că trebuie să fie avut o idee concretă. Și atunci, de ce președintele comisiei vorbește de o triplare a acestor programe? De ce vorbea președintele Oettinger de dublarea acestor programe când FP9 crește cu 15% doar dacă ar fi să ne luăm după cifre. Eu vin într-o lume mai simplă. Și în această lume simplă, o astfel de atitudine presupune o gestionare foarte proastă a așteptărilor interlocutorului. Și atunci, de ce au mai făcut-o? Tot în lumea mea simplă, au trecut doi ani de la decizia nebunească a Regatului Unit de a ieși din Uniunea Europeană. Însă doi ani sunt suficienți ca să te uiți la posibilele implicații pentru următorul buget pe șapte ani. Și încă o dată putem presupune că noi, politicienii, o să stăm aici și o să venim cu întrebările respective. Și atunci Comisia vine și spune, vai, dar știți, e așa de complicat, nu ne-am închipuit că așa ceva o să se întâmple. Am venit așa cu niște cifre brute acum. Nu, e naiv să procedezi în modul ăsta. Fie ni se înșiră brașoave, fie asistăm la, un, la o incompetență clară, fie se ascunde ceva, nu știu. Sunt dezamăgiri și pe alte planuri. Limitarea fondurilor pentru tineret. O mare, mare dezamăgire aici. Nu reușesc să găsesc nicăieri eh, referiri la garanția pentru copii. Un program care se regăsește în rezoluția Parlamentului și e mare păcat să nu-l avem. Tot așa, lipsește și fondul de tranziție de la utilizarea cărbunelui. Și ăsta e important, pentru că dacă vrem să ne respectăm angajamentele în materie de schimbări de climă, atunci trebuie să ne asigurăm că avem metodele de a asigura această tranziție. Știm ce nu trebuie făcut. Uitați-vă cum au renunțat uh, țara mea, Marea Britanie, la cărbune. E nevoie de măsuri de tranziție. documentul e tare frumușel, dar uh, nu găsesc uh, raționamente în spatele multor astfel de decizii. Parlamentul a cerut uh, un nivel de 30% generalizat pentru respectarea angajamentelor de la Paris. Comisia a venit cu 25% ca angajament. Întâlnirea trecută a stârnit îndoieli reale vis-a-vis -vis de capacitatea de eh, a respecta angajamentele asumate, dar de unde acești 25% în loc de cei 30% la care s-a referit Parlamentul? Și tot așa o creștere salutară, dar absolut insuficientă, acțiunile de combatere a schimbărilor de climă. Deci avem nenumărate motive de dezamăgire și cred că avem încă mult de lucru. Dar am să închei cu o chestiune referitoare la implicațiile Brexitului. Am vorbit de nevoia de a ne uita la cifrele concrete. Cred că în lunile ce vin o să vedem foarte clar că Regatul Unit va contribui financiar la programele în care este interesat să participe. Am dat curs gestei noastre, am cerut uh, ministrului nostru să-mi dea un răspuns privind implicarea noastră în Erasmus. Încă n-am primit niciun răspuns, dar speranța moare ultima. Oricum, cred că Regatul Unit va contribui la următorul uh, buget și cred că această contribuție va fi mult mai mare decât sunt dispuși să recunoască cei din guvernul britanic acum. Uh, Însă nu știu dacă ce se va întâmpla va contribui la claritatea acestui buget dacă, încă o dată, contribuțiile britanice nu sunt calculate și nu sunt integrate în mod transparent, arătând ce va primi Regatul Unit și ce beneficii va avea și restul Uniunii Europene de pe urma unei astfel de implicații bugetare. Vă mulțumesc că mi-ați permis să intervin atât de mult. Mulțumesc și eu, spune uh, domnul președinte. Doamna Gardia Zabal. Mulțumesc, domnule președinte, s-au spus deja multe. În primul rând vreau să mulțumesc comisiei, doamnei Calvinio, pentru că ne-au oferit măcar uh, niște explicații în legătură cu modul de lucru al comisiei. Eu am înțeles argumentele doamnei Calvinio, doamna spune că avem un nou buget, cu o nouă strategie, o uh, nouă abordare și e dificil să faci o comparație până la urmă. Însă aici mă unesc la, uh, la ceea ce spunea domnul Howard, domnul comisar Oettinger sau domnul Juncker uh, a făcut comparații. Domnul Oettinger spunea întotdeauna vom fi între 1,11 și 1,19% din PNB. Mm, da, tocmai că mie nu mi-a plăcut să vorbesc neapărat niciodată de procente din PIB, dar pe urmă pe cifre am discutat totdeauna și Uh, acolo ajunge și Consiliul și la fel și cu comparațiile. Până la urmă, chiar Comisia și Comisarul vorbeau de 5% uh, scăderi sau creștere de 10%. Deci noi, în primul rând, trebuie să verificăm dacă așa sau lucrurile sau măcar pe ce bază s-au dat aceste cifre, trebuie să știm. Și nu cred că datele se pot compara în multe moduri. Până la urmă, sigur că uh, nu ne va surprinde că fiecare utilizează această comparație ca să îi convine lui mai bine, dar totuși măcar trebuie să ajungem la un acord, măcar să utilizăm o metodologie unică, adică dacă comparăm cadrul financiar cu cadrul financiar, comparăm pentru toate. Dacă comparăm cu Regatul Unit, comparăm pentru toate. Dacă scădem de acolo Regatul Unit, facem așa mai de toate. Deși înțeleg că uh, a evalua participarea Regatului Unit la programe e dificil. Dar totuși trebuie, înțelegem că trebuie să lucrăm cu estimări, dar cu mm, prețuri constante, constante, cu curente, curente pentru tot, dar măcar să avem o unică formă de a contabiliza tot, cadrul financiar și comparația cu tot cadrul financiar, pentru că dacă nu ne-am înșelat, depinzând de care program anume, comparațiile utilizează un criteriu și pe de altă parte se utilizează alt criteriu și asta e o problemă. Apoi, uh, Bun, e corect să comparăm prețuri uh, curente, însă nu cred că asta dă o imagine reală a celor ce se întâmplă. Într-adevăr că nu e același lucru să calculăm prețurile din 2014 cu prețurile din 2017 și când Eh, cineva află că îi va crește salariul cu 10%, nu e același lucru dacă utilizezi prețuri corecte, curente sau prețuri eh, eh, contante. Că prețul curent, nu știu, poate e diferit de cel al preț. Deci de, dacă comparăm prețurile curente de un an la altul, e bine, dar totuși între 2014 și 2016 e exagerat. E o comparație care poate fi făcută, dar nu explică cu adevărat ceea ce se întâmplă, situația reală. Încă un comentariu și apoi am și niște întrebări în legătură cu propunerea în general. Mi-amintesc că Juncker, atunci când a făcut prezentarea generală în plen, a spus că dacă într-adevăr vedem care sunt necesitățile Uniunii, am fi avut nevoie, nu știu, 2-3% din PIB. Oricum, cam uh, tot acolo ajungem. Eu înțeleg că propunerea nu va face o propunere 2-3% din PIB, dar de acolo până la ce ni se propune, cred că totuși distanța e mare, pentru că până la urmă chiar dacă spunem că dorim o nouă Europa, dorim să ne concentrăm mai mult pe investiții, dorim noi competențe comune și așa mai departe, dar iată, până la urmă, mi se pare că ce s-a făcut aici uh, nu e deloc la înălțimea așteptărilor. Eu înțeleg că e logic din punct de vedere bugetar, dar nu cred că Comisia trebuie să facă doar asta și Consiliul la fel. Eu totuși uh, așteptam la ceva, la o propunere mai ambițioasă din partea Comisiei. Sigur am și multe întrebări, pentru că avem aici doar niște cifre generale, explicații generale, însă sunt programe relativ noi, cum ar fi Fondul pentru Tineret și uh, nu știu, poate ar trebui să aflăm mai multe despre programele noi. De exemplu, sunt multe programe uh, unde se spune că parte din acești bani uh, va fi utilizată sub EU Invest Fund. Deci banii care apar acolo deja sunt contabilizați în linia bugetară al EU Invest Fund, întreb eu, sau trebuie să adunăm? Pentru că cifrele vor, se vor schimba mult. Dacă la COSME e o parte care va merge spre un nou program de investiții europene. Deci, e inclusă sau nu suma acolo? Apoi, Fondul Social European se spune uh, urmând direcția de simplificare și coerență, vom pune tot ceea ce înainte se îndrepta spre teme sociale, punem sub aceeași umbrelă, însă dispar programele în sine sau vor exista specificități pentru garanție pentru tineri, de exemplu, că se presupune că banii merg acolo, dar vedem, se va menține programul de garanție pentru tineri, pentru țările care au un șomaj ridicat al tinerilor. Dacă am înțeles eu bine, se spune că parte pentru refugiați și imigranți, Uh, va fi acoperită cu noul fond social european. Aici n-am văzut nimic despre asta în explicația pentru nou fond social european. Deci, în final, dacă comparăm cifrele uh, uh, cu multă atenție dedicată socialului, văd că reducem bugetele și înmulțim programele. La zona euro n-am înțeles care sunt instrumentele și cum vor funcționa ele. Uh, și ce se va întâmpla cu reformele zonei euro. Apoi instrumente financiare. Aici avem doar cifre și doar niște mici explicații. Se presupune că vom primi mai multe detalii, dar din tot ceea ce s-a prezentat, din toate aceste cifre, ce procent va fi destinat instrumentele financiare? S-a făcut un calcul? A lucrat comisia la niște cifre? Pentru că sigur că nu e același lucru dacă vorbim de bani din subvenții, bani din garanții sau din împrumuturi. Deci aș vrea să știu dacă dumneavoastră aveți informații suplimentare. Apoi pilonul social în sine, că am avut atât declarația de la Göteborg. Uh, și acum, iată că rezultă că suma pentru pilonul social e inferioară celei uh, prevăzute dinainte. Deci atunci la ce mai folosește uh, această declarație la Göteborg? Ce s-a consolidat? Ce s-a schimbat? Bine, mai am multe alte întrebări, dar bănuiesc că nu avem uh, acum timp, dar în schimb vom mai avea alte discuții și vom reuși să primim și răspunsuri. Mulțumesc, domnul Cristoforu. Să vă mulțumesc, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că cel mai important aici este noul cadru financiar multianual. De asta depinde vi- Europa viitorului. Sunt de acord cu ce au spus colegii, în special domnul Fernandez și, de asemenea, ceilalți colegi. Cu aceste uh, reduceri bugetare în prezent, chiar dacă Uniunea Europeană și Comisia încearcă să justifice ce nu poate fi justificat, e clar că e vorba de tăieri. Nu, e vorba de creșteri, e vorba de scăderi și asta în domeniul cel mai sensibil pentru Uniunea Europeană, mai precis coeziunea și solidaritatea. Europa pe care ne-o dorim, Europa pe care vrem să o creăm, prin acest cadru financiar multianual o Europa justă, o Europa pe care o vrem creată în acest dialog între raportor și raportor este politica viitorului, însă o Europa fără sprijin pentru agricultori, fără coeziune pentru solidaritate, fără măsuri în sprijinul Europe sociale, nu mai e Europa pe care ne-o dorim. De aceea, consider că după această prezentare a comisiei, eh, suntem în situația în care ne îndreptăm în direcția opusă față de ceea ce dorește Comisia Juncker. Domnul Juncker, în intervenția sa prin viitorul Europei, ne-a spus că vrea o Europa care să răspundă la așteptările cetățenilor și nu la așteptările tehnocraților. De aceea, va trebui să vedem ce decizii putem lua pentru viitorul Europei. Cine va lua aceste decizii? Pe cine vrem să mulțumim? Pe tehnocrați sau pe cetățeni? Se tot vorbește de euroscepticism aici, se tot vorbește de creșterea numărului de eurosceptici cu un astfel de cadru financiar multianual, cu atare, cu atare tăieri bugetare. Credeți că cetățenii europeni o să fie mulțumiți? Credeți că o să se declare satisfăcuți de un astfel de, clar, de cadru financiar multianual? Sau o să crească scepticismul? Tot mai mulți o să, o să întoarcă spatele uh, uh, Uniunii Europene. Marea Britanie iese, dar va trebui să arătăm că după ieșirea Marii Britanie, Europa merge înainte, merge înainte pe uh, calea politicilor în direcția unei Europe sociale, Europa care să țină cont de problemele cetățenilor, care să țină cont de problemele IMM-urilor, a agricultorilor. Domnule președinte, sunt de acord cu ce au spus colegii și vis-a-vis -vis de Turcia. Noi suntem o Europa a democrației și dacă o țară ca Turcia uh, aruncă la coș toate regulile în materie de stat de drept, încalcă drepturile omului, provoacă țări ca Cipru și ca Grecia în fiecare zi și ignoră interesele uh, cetățenilor și, și statelor europene, e posibil uh, ca, ca noi uh, să nu facem nimic. Cred că trebuie să cerem înghețarea creditelor de preaderare pentru Turcia și a tuturor țărilor care se comportă într-un astfel de mod. Trebuie să luăm măsuri și sancțiuni împotriva statelor terțe. De ce ne temem să venim cu astfel de sancțiuni pentru, față de un stat care disprețuiește toate valorile noastre? Așa putem face economie. Mulțumim foarte mult, spune următoarea intervenientă. Evident, fără tabele comparabile, nu putem spune cu ce suntem de acord și cu ce nu suntem de acord în această propunere a Comisiei, însă, pornind de la informațiile existente, într-adevăr, văd o discrepanță între mesajele anunțate și uh, situația concretă. Și am să vă dau un exemplu. Să ne uităm la Erasmus. Cu toții suntem de acord că fondurile pentru Erasmus ar trebui să sporească pentru că e un program care stimulează schimbul de informații, schimb de experiență, nu doar între tineri, ci și profesori și așa mai departe. Pe de altă parte, însă, pentru regiunile care încă sunt puțin în urmă. Dacă nu investim acolo în productivitate, competitivitate, formare, dacă tăiem aceste investiții către aceste regiuni mai defavorizate, atunci mobilitatea se va transforma în migrație permanentă. Și asta va periclita situația acestor regiuni defavorizate. Nu o să mai fie acolo personal calificat, acesta va emigra către statele mai de zonele mai dezvoltate și e un mesaj periculos. E vorba de o perioadă de șapte ani care poate afecta negativ întregul viitor al Europei și nu dorim să facem un astfel de lucru. Mulțumim, domnul Avieu. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva cuvinte din partea GUE. În primul rând, cred și eu că, și grupul meu credem că cei de la comisie trebuie să ne prezinte adevărul. S-a vorbit de cifre. Trebuie să ne gândim la politicile de până acum. Va trebui, într-adevăr, să facem alegeri concrete și avem nevoie de cifre concrete pentru a putea decide. Și după cum ați spus, e și o problemă de atitudine cum spunem noi în Franța, dacă e ceva putred în Danemarca. Uh, a doua observație pe care vreau să o fac uh, se referă la volumul bugetului. Nu dorim reducerea bugetului dintr-un simplu motiv. Se vorbește de Brexit, se vorbește de scăderea numărului de membri a Uniunii Europene, însă noi trebuie să ne gândim la nevoile cetățenilor Uh, asta în contextul relansării Uniunii Europene. În contextul acestui buget, uh, trebuie să reorientăm multe politici, politica agricolă comună și multe altele. De aceea, noi dorim o abordare ecologică, socială și democratică. În contextul uh, orientărilor care ni se prezintă astăzi, Trebuie să mă declar pe deplin de acord cu ceea ce s-a spus uh, până acum și ne opunem și noi tăierilor din bugetul pentru agricultură, ne opunem reducerilor de buget care afectează uh, fondul de coeziune. Avem dubii vis-a-vis -vis de ce ni s-a prezentat ca programe pentru tineret și ne neliniștește ne neliniștesc aceste creșteri bugetare la apărare, la Frontex, pentru că asta prefigurează o Europa care pune mai mult accentul pe securitate decât pe altceva. Apoi, resursele proprii e un contrast între ceea ce ni se spune, că trebuie să renunțăm la anumite politici, și, pe de altă parte, în materie de noi resurse, nu s-au căutat fonduri acolo unde există. S-a renunțat la taxa pe uh, tranzacții financiare. Uh, cetățenii europeni o să observe acest lucru. Pentru că li se spune tăiem de la solidaritate și pe de altă parte rămân mastodonți financiari neimpozitați. Apoi, scenariul privind taxa pe emisie de carbon. Această taxă nu este de natură a descuraja practicile poluante. Apoi, în ceea ce privește filozofia generală, după cum s-a spus deja, considerăm că pentru a contracara toate derapajele identitare și naționaliste, e nevoie de un nou imbold social-democratic, construcție europene și, prin urmare, bugetul și prioritățile bugetare pe anii următori vor trebui să reflecte pe deplin acest lucru. Dacă îmi dați voie, aș interveni și eu cu titlu personal. Înainte să dau cuvântul raportorilor. În primul rând vreau să salut uh, activitatea Comisiei pentru că nu e ușor să faci un buget pentru 2021-2020 și 27 uh, uh, fără a răspunde la întrebarea despre ce proiect european vorbim. Doamnă Calvin, o să vă răspund la aspectele despre coeziune, pentru că există fonduri de coeziune care nu intră în buget. Uh, Norvegia și Elveția aduc o contribuție și domnul Monti și grupul de înalt nivel spuneau că piața unică are o valoare, iar uh, dovada este că Norvegia și Elveția plătesc și ele. Apoi, aceste fonduri merg direct în politica de coeziune, dar nu intră în buget. Iar uh, aceste venituri plătite de Norvegia și de Elveția nu apar în um, buget. Domnul Howard se întreba cum o să stea lucrurile cu Regatul Unit. Dacă Regatul Unit uh, acceptă să plătească o contribuție pentru a păstra legătura cu Uniunea Europeană pe, anum, pe un anumit subiect, ne întrebăm unde o să intre acele venituri. Uh, o să vedem un fel de uh, cale derivată pentru că atunci când vorbim de coeziune, unde găsim miliardele plătite de Norvegia și Elveția? Și pentru ca bugetul să înainteze, în acord cu doamna Greslea, aș spune că nu trebuie să cheltuim mai mult uh, pentru a avea mai mult. În relațiile pe care le aveți cu statele membre și ieri uh, am fost invitat de grupul condus de doamna Holmeier despre spațiu. Ei bine, dacă avem ceva la nivel supranațional, acela este spațiul. Spațiul depășește frontierele și aplicațiile sunt uh, foarte numeroase. Copernicus, Galileo, cu consecințe considerabile asupra vieții cetățenilor și avem tot interesul să um, comunicăm mai bine aceste proiecte. Însă există tot timpul și niște repercusiuni naționale la, nivel, uh, la nivelul proiectelor de spațiu și atunci mă întreb, nu putem avea un proiect european uh, Uh, în domeniul spațiului mai important și în loc să cheltuim uh, banii la nivel național, să cheltuim la nivel european pentru o eficacitate sporită. Și acum dau cuvântul raportorilor și o să fac invers decât uh, la începutul reuniunii, dând cuvântul întâi domnului Depre. Président, à ce stade, je ne désire pas faire beaucoup de commentaires. Nu o să fac observații prea îndelungi, aștept să primim documentele comparative pe care să putem lucra pentru a putea înțelege modificările introduse. Și în al doilea rând, o parte esențială din activitatea noastră nu se poate face în mod inteligent decât dacă vom primi propunerile privind conținutul noilor programe. Deci sunt etape fundamentale. Întâi, cifrele care să ne permită o comparație reală și apoi, doi, o discuție de fond pe conținutul programelor. Mulțumesc, domnul Lewandowski. Da, și noi așteptăm cifrele comparabile și în așteptarea lor în bugetul uh, precedent pe care l-am prezentat Parlamentului și el era pentru 27 de state și nu pentru 28, pentru că Croația ni s-a alăturat mai târziu și am reușit să anticipăm uh, niște cifre uh, comparabile. Deci pentru momentul de față mă rezum la asta. Mulțumesc, domnul Olbricht. Cred că ne așteptam să lucrăm împreună cu Comisia așteptându-ne la niște momente dificile cu Consiliul. Deci am vrea să fim în aceeași barcă cu Comisia. Dacă hai să fim în aceeași barcă, avem nevoie de încrederea Comisiei și avem nevoie de cifre. Dacă nu înțelegem toate cifrele, asta nu e pentru că uh, politicienii nu înțeleg, dar dacă nici experții nu reușesc să interpreteze cifrele într-un mod comparabil, ci le interpretează diferit, atunci chiar e ceva în neregulă. Din punct de vedere politic, chiar dacă Inger Gresle are dreptate când vorbește despre coeziune, dar o tăiere de 45% la coeziune este o explozie politică. Da? O expunere politică, aș spune. Uh, pentru că nu e vorba de minus 5 sau minus 15, ci minus 45 la prețuri constante. Mm, este un lucru exploziv. Uh, și mai aștept un răspuns. Dacă nu vom avea aceste venituri proprii, aceste resurse proprii care sunt incluse deja la venituri, dacă statele membre nu sunt de acord. Ce se întâmplă cu bugetul? E o întrebare deschisă. Mulțumesc. Dacă nu vor fi resurse proprii, nu o să avem nici ce femei. Doamna Toma, uh, mulțumesc, doamna Calvinio, pentru uh, explicațiile dumneavoastră, însă, da, am fost respectoasă, dar aș vrea ca și Comisia să fie respectoasă cu Parlamentul. Uh, și am un dubiu aici și o să vă spun de ce. Domnul comisar anunță o dublare a Orizont 2020 cu o creștere până la 96 de miliarde. Bine, nu e chiar un dub- o dublare. La coeziune, minus 45% s-a spus și în același timp apare un plus 49%. E absurd să credem că se face o mutare a politicii de subvenționare către instrumente financiare cu o amploare care n-a mai fost niciodată egalată în trecut. Nu mi-ați răspuns. E o manevră care trece de la în, în afara plafonului, acum la, în interiorul plafonului. Și iată un sal de 0,8 sau 0,9%. La Erasmus plus 77% și nu o dublare, cu Uh, incluzând și Interrail. Da, vreau să îmi păstrez respectul, dar vreau ca și Parlamentul să fie respectat. Poate că toate aceste cifre pe care le-am dat eu nu sunt corecte. Atunci, în acel caz, și aici conchid, este urgent să ne uh, înțelegem, pentru că dacă nu vom fi de acord asupra cifrelor, cifrele noastre se vor regăsi în rezoluție și vom ajunge la o luptă în acest domeniu și nu cred că ne dorim asta. Nimeni nu-și dorește asta. Deci, într-un timp foarte scurt, pentru că deadline-ul nostru pentru depunerea rezoluției este, cred că e luni, deci mai puțin de o săptămână. Deci fie săptămâna care vine găsim un mod pentru a vorbi și pentru, cum a spus domnul Guazabal, reușim să avem o metodologie unică pe întreg cadrul, putem avea două metodologii, două tabeluri, dar pe întreg cadrul financiar multianual, nu o metodologie uh, aleasă dacă uh, ambalajul politic uh, furnizat de comisie este de dorit sau nu. Deci, uh, Cred că e urgent, cum spunem în franceză, să readucem biserica în centrul uh, satului. Dacă nu, o să avem cifrele Parlamentului, cifrele Comisiei și poate mâine și cifrele Consiliului și va fi greu să ajungem la un acord. Iată ce trebuie să facem rapid în săptămâna care vine pentru ca rezoluția să folosească cifre împărtășite cu Comisia cu care și Parlamentul și Comisia sunt de acord, dacă nu vom avea cifrele Parlamentului. Bun. Haideți să ne asigurăm să păstrăm un climat cât mai senin pentru a nu avea nicio polemică pe marginea cifrelor. Și asta pentru a avea un proiect, o viziune, o ambiție. Doamnă Calvinio, poate că ați putea trage concluziile acestei ședințe. Mulțumesc foarte mult! domnule președinte, și mulțumesc tuturor membrilor Parlamentului pentru observațiile făcute pe care le consider a fi constructive și utile pentru munca noastră împreună. Trei puncte, pe scurt. În primul rând, nu vreau să intru acum în detaliul aspectelor ridicate aici, da? Trebuie să avem acel seminar tehnic și voi veni din nou în fața dumneavoastră pentru a discuta în detaliu. Dar în pachetul pe care l-am publicat există o comunicare și niște grafice care reflectează cifrele care au fost menționate și făcute publice de către comisar și avem fișe pe uh, programe cu alocațiile bugetare și vă invit să vă uitați la ele și să vă uitați și la documentele pe care le-am publicat uh, la um, evaluarea cheltuielilor. Doamna Gresle le-a analizat deja. Sunt foarte multe informații și am, cel puțin am inclus acolo toate informațiile pe care le avem la dispoziție cu privire la performanțele diferitelor programe. Cum a spus și domnul Depre, iată, pentru moment ce avem pe masa de discuții și va trebui să așteptăm detaliile programelor. Primul pachet care este așteptat până la sfârșitul acestei luni este unul foarte important cu coeziunea și agricultura și vom începe să vă punem la dispoziție bazele și cred că până pe 12 iunie vom avea imaginea de ansamblu disponibilă. Deci vreau să vă liniștesc pe toți, putem să lucrăm deja pe anumite aspecte acum și altele vor trebui să aștepte pentru că, anumiți colegi, pentru că colegii nu s-au pus de acord încă pe anumite aspecte, pe anumite subiecte, dar vom putea atunci intra în detaliu uh, mai mult. O a doua observație, unii s-au referit la resursele proprii și aici uh, am făcut foarte multe eforturi, avem un um, document uh, de lucru pe care l-am publicat în pachet cu privire la resursele proprii, proprii și ne-am uitat la raportul Monti și la lucruri care nu sunt în uh, raportul Monti, de exemplu contribuția pentru plastic, care nu intră la, în raportul Monti încercat să vedem ce poate să funcționeze și ce, poate, ce nu poate să funcționeze. Și ne-am uitat și la taxa pe uh, dioxid de carbon, la taxa pe um, tranzacțiile financiare și la taxa pe, um, pentru întreprinderile din sectorul digital. Sunt două elemente. Această taxă, cred că a fost propusă, taxa pe tranzacții financiare a fost propusă deja din 2011 și nu mm, cred că putem să contăm pe aprobarea acesteia pe termen scurt, dar asta nu nu înseamnă că am abandonat-o din punct de vedere politic sau că am abandonat aceste inițiative, dar am vrut să includem ceva care poate fi adoptat până în mai și uh, care poate fi inclus cu adevărat în uh, cadrul financiar multianual. Și, domnule președinte, la ceea ce privește contribuțiile țărilor terțe, unele contribuții sunt considerate ca venituri la anumite programe specifice și altele sunt uh, considerate venituri uh, bilaterale uh, către anumite state membre și acelea nu trec prin bugetul european pe viitor, dacă vom avea o contribuție din Regatul Unit, de la Regatul Unit, va depinde de natura acordului. Fie că e vorba de fonduri care să fie alocate în mod specific anumitor programe sau care să intre în cadrul financiar multianual, exact situația pe care o vom avea după Brexit, pentru că nu vor mai fi venituri proprii care să vină din resurse proprii care să vină din Regatul Unit, dar dacă se ajunge la un acord, sau în baza negocierilor așa cum sunt ele astăzi, vom avea alte venituri care vor veni de la Regatul Unit către uh, bugetul european și care nu vor fi uh, alocate unui anumit program, ci întregului buget. Și astfel pot să subliniez că unul din eforturile pe care le-am făcut a fost tocmai să încercăm să simplificăm galaxia la care vă referiți mereu și am uh, un slide foarte frumos pe care vreau să vi-l arăt uh, la un moment dat, prin integrarea Fondului European de Dezvoltare, prin simplificarea instrumentelor financiare, prin uh, apropierea de bugetul european a cerut instrumente care sunt legate de zona euro, deci am făcut un efort foarte mare pentru a simplifica ex- arhitectura extinsă bugetară și tendința către viitor nu va fi să avem lucruri care să iasă din buget, ci să încercăm să avem un cadru mai integrat care să facă, bineînțeles, obiectul controlului uh, adecvat. Vă mulțumesc pentru observațiile dumneavoastră. Înțeleg că aveți nevoie de mai multă claritate și vom face tot ce este posibil pentru a face asta cât mai rapid și să fim cât mai utili posibil în această dezbatere. Mulțumesc, doamnă, mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici și pentru explicații. Vom uh, aduce omagiu Comisiei pentru eforturile făcute pentru a aduce mai multă lizibilitate bugetului Uniunii Europene și pentru a ieși din galaxia bugetară care contravine principiului de unitate bugetară, un principiu fundamental în toate țările noastre. Dar ce justifică, stimată doamnă, faptul că contribuțiile plătite de Norvegia și de Elveția nu vin prin bugetul european, ci merg direct către fonduri de coeziune. De ce se întâmplă așa? Da, colegul meu a încercat să mm, verifice detaliile și din câte înțeleg, aceste fonduri vin dintr-un acord interguvernamental, la fel cum Fondul European de Dezvoltare este un fond interguvernamental și nu intră în buget și unele din elementele care în viitor vor face parte din această uh, facilitate pentru pace deci sunt elemente care uh, uh, uh, se află în jurul bugetului și noi vrem să facem tot ce este posibil pentru a le aduce în interiorul bugetului. Nu știu care va fi relația cu Regatul Unit, pentru că nu s-a ajuns încă la un acord asupra retragerii. Președintele, stimată doamnă, aș vrea ca sumele care merg către politica de coeziune să fie mai clare, să apară mai clar, uh, pentru că ceea ce se află în buget nu reprezintă totalul fondurilor de coeziune și aș vrea să se, a, să se spună clar cât primesc statele membre de la uh, Norvegia și de la Elveția în temeiul uh, politicii de coeziune. Mulțumesc pentru aceste clarificări și Uh, nu vom mai avea niciun fel de bănuieli uh, uh, în acest sens. Suspendăm acum ședința și ne reîntoarcem la 14.30 pentru audiere comună cu Comisia Control Bugetar, prezidată de doamna Gresle și Comisia Libe, prezidată de domnul Moraes. Ședința se suspendă aici.